Okay, well, welcome everybody. Um... Bună ziua tuturor. Aș vrea să vă anunț câteva lucruri înainte de a începe ședința noastră propriu-zis. În primul rând, din punct de vedere formal, putem spune că am adoptat ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, Comunicările președintelui vor fi făcute la sfârșit, pentru că trebuie să trecem rapid la principalul punct de pe ordinea de zi, întâlnirea cu domnii ministri. Este o adevărată bucurie pentru noi să-i primim aici pe ministrul de finanțe al Franței și al Germaniei. Am avut deja dialogul economic cu Ungaria, Belgia și cu Spania și putem spune că acest nou instrument pentru a crește dezbaterea democratică asupra guvernanței economice la nivel UE este în sfârșit pe drumul cel bun. Așteptăm aici uh, să vină și președintele zonei euro, aici la Econ. Și în urmă cu câteva minute tocmai am primit uh, confirmarea că și ministrul de finanțe al Italiei va veni pe 21 ianuarie la noi la comisie. Acum, în ceea ce privește întrebările și răspunsurile, grupurile politice au uh, trimis secretariatului numele celor care vor interveni pentru sloturile pe care le avem. Avem 14 înscriși un minut pentru fiecare, dacă se poate. Avem de asemenea lista care a fost trimisă de coordonator și uh, ceilalți care vor interveni în numele regulii DONT. Știți că coordonatorii au reafirmat acest lucru și au nevoie de o perioadă de 5 minute pentru întrebări și răspunsuri. Deci dacă uh, vă cheltuiți cele cinci minute doar pentru întrebare, nu veți primi niciun răspuns. Și voi utiliza ciocănelul atunci când ajungem la patru minute și jumătate ca să nu trebuiască să vă întrerup direct. Și aceasta este singura avertizare pe care o veți primi că vi se termină timpul. V-aș ruga de asemenea să indicați cărui ministru vă adresați, nu adresați trei întrebări fiecărui ministru pentru cele cinci minute, pentru că nu veți obține răspunsuri și dacă ați putea spune cui vă adresați, ar fi foarte bine. Și îmi pare rău că sunt atât de lipsită de politețe, dar trebuie să fiu foarte strictă cu dumneavoastră, domnilor miniștri, în ceea ce privește timpul. Aveți uh, o perioadă de prezentare de până la șapte minute, aveți uh, ceasul în fața dumneavoastră ca să vedeți uh, minutele care trec. Uh, și îmi pare rău că trebuie să fim atât de formal, dar acestea sunt regulile pe care le-au hotărât coordonatorii la comisia noastră. Și dacă aveți plângeri, vă rog să le spuneți coordonatorilor. Domnul Schäuble, cred că este cel care va începe. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colege, dragi colegi. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați oferit această posibilitate de a discuta în fața Comisiei Econ despre situația din Germania, dar și despre ceea ce se întâmplă în zona euro și în general în Uniunea Europeană. Așadar, permiteți-mi să mă refer la situația din Germania mai întâi. După cum bine știți, la noi evoluția economică la fel ca și din Europa și din uh, lume în general, s-a înrăutățit puțin. Săptămâna trecută am uh, stabilit bugetul pentru 2012. Uh, L-am reanalizat și potrivit dreptului secundar e foarte clar că trebuie să respectăm marjele de deficit și mm, în ceea ce privește corectarea dezechilibrelor, avem deja raportul Comisiei și putem să spunem că noi respectăm dreptul european cu privire la această uh, situație. Mă limitez la situația din uh, Germania pentru a uh, vorbi despre modul în care am, ar trebui să ne reducem deficitul. Ei bine, eu cred că, de fapt, atât în ceea ce privește ritmul reducerii deficitului, cât și în ceea ce privește nivelarea dezechilibrelor, avem un ritm potrivit, avem o măsură potrivită pe care am respectat-o până acum. În zona euro am întreprins pași importanti săptămâna trecută, de exemplu, avem uh, Uh, datele stabilite pentru următoarea tranșă de plată pentru Grecia. Știți că acest subiect a fost unul foarte controversat în Germania și tot săptămâna trecută am dat curs și schimbării memorandumului de înțelegere cu Grecia și există un acord exprimat de Parlamentul nostru, mai puțin de un grup politic, deci toată lumea a fost de acord cu schimbarea programului pentru plata următoarei tranșe către Grecia. Am acoperit toate capitolele, nu vreau acum să intru în detaliu. De fapt, despre ce este vorba când analizăm aceste subiecte și poate că ar fi mai important să vorbesc în termen general, pentru că vreau să spun că noi suntem convinși de faptul că în ceea ce privește problemele euro, Acestea pot fi rezolvate doar pas cu pas și cu fiecare pas pe care îl facem, trebuie să vedem exact ce subiecte tratăm. De exemplu, mâine se va discuta la Ecofin despre o supraveghere bancară unitară în Uniunea Europeană. Trebuie să fim atenți pentru a înțelege exact care sunt diferențele între cele 17 state din Uniunea Monetară și cele 10 state care deocamdată nu aparțin Uniunii Monetare. Să nu facem ca această discrepanță dintre cele două grupuri să fie mai mare și să nu facem ca uh, pentru acele state din uh, acel calup de 10 care își doresc să fie parte din zona euro, apartenența să devină mai problematică. Deci să nu avem efecte de descurajare. Despre asta se va discuta în momentul în care vom pune problema Uniunii, bancare, Uniunii Monetare și Bancare. În ceea ce privește depășirea pas cu pas a problemelor din uh, Uniune, pe de o parte, avem măsurile de ajustare în statele membre și deja avem progrese în, acest, în această privință. Am prezentat în Bundestag, de exemplu, săptămâna trecută, tot ceea ce s-a întâmplat și ce s-a mișcat în Grecia și toate progresele care au fost întreprinse de Grecia pentru a-și îmbunătăți situația macroeconomică și competitivitatea macroeconomică. Uh, această cale trebuie să continue. Dar deocamdată ne arată că nu am greșit în abordarea noastră, ci doar că trebuie să mergem pas cu pas. Nu trebuie să oferim semnale false în, la momentul greșit, ci trebuie mereu să ne gândim și la chestiunea hazardului moral și să ne fie foarte clar că e nevoie de măsuri structurale, e nevoie de măsuri de reducerea deficitului, dar toate acestea vor fi acceptate numai în măsura în care sunt întreprinse pas cu pas. La fel se întâmplă și în ceea ce privește redobândirea încrederii în piețele financiare, pentru că mm, piețele financiare, după căderea Lehman Brothers, privesc datoria de stat ca fiind un risc foarte, foarte mare și mi se pare că acest risc este perceput ca fiind mai periculos în zona euro decât în alte țări industrializate, chit că acolo datorarea în raport cu PIB-ul este mai mare. Așadar, din punct de vedere structural, în Europa în general, în Uniunea Europeană și apoi în Uniunea Economică și Monetară, avem o problemă și trebuie să încercăm pas cu pas să convingem piețele financiare că lucrurile vor, se vor rezolva. Dar nu vom reuși de azi pe mâine. Pentru a avea un aparat decizional mai bun, putem într-adevăr să mergem pas cu pas în cadrul uh, oferit de tratat și asta s-a întâmplat de fapt cu six-pack-ul legislativ, cu two-pack-ul legislativ și cu semestrul european, dar în același timp, dat fiindcă e nevoie de schimbări instituționale, e nevoie de o amendare, amendare a tratatelor. Guvernul german e dispus să facă asta, dar totodată știe că acest lucru durează foarte mult timp și că noi trebuie să acționăm într-o măsură pragmatică, în primul rând. Noi suntem convinși de următoarele două lucruri. În primul rând, avem nevoie de o politică ce să vizeze o creștere durabilă, mai ales că avem în Europa o serie de provocări globale cărora le vom face față, dar dacă vom avea un cadru durabil. Noi credem că, dată fiindu-ne demografia și apoi dinamica din țările emergente și în curs de dezvoltare, noi suntem totuși la vârful piramidei bunăstării în lume și putem să ne menținem poziția doar dacă investim în inovare. Deci orice tentativă politică trebuie să vizeze aceste precondiții. Deci trebuie așadar să fim foarte atenți ce facem și cred că ar trebui să continuăm pe această cale pe care am urmat-o în ultimii doi ani și jumătate pentru a avea succes. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Și fără să mai întârziem, voi da cuvântul imediat. Nu e vorba că până acum am fi pierdut timpul, nu, din potrivă, dar dau cuvântul imediat domnului ministru de finanțe al Franței. Da, mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, domnilor și domnilor deputați. Vă rog, vă mulțumesc pentru această invitație pe care am acceptat-o cu mare plăcere, pentru că este o ocazie pentru mine să mă întorc la acest parlament pe care îl cunosc foarte bine. Am fost de două ori uh, deputat și am asigurat vicepreședinția timp de un an. Așa că știu foarte bine munca deosebită pe care o faceți și importanța Parlamentului uh, într-o perioadă dificilă. Și uh, dacă, deși am trecut acum de uh, această funcție, nu înseamnă că am lăsat Europa în spate, ci Europa este în continuare în centrul activității mele. Voi vorbi și eu, în primul rând, din punctul de vedere al viziunii europene și, în primul rând, în Franța. Recent am elaborat o strategie economică în jurul um, unui uh, document uh, Europa, competitivitate pentru a corecta dezechilibrele profunde ale economiei franceze, dezechilibrele pe care criza le-a scos la suprafață. Știți că avem o rată de șomaj de 10% în Franța, creșterea Uh, nu este foarte bun în ultimele semestre, deficitul de asemenea este foarte ridicat și datoria publică a ajuns la un nivel de nesuportat. Și răspunsul nostru plecând de la acești indicatori pentru a avea o economie puternică, solidă, cu resurse și o economie a competitivității care a dat uh, înapoi în ultimii ani, iată, uh, ne-a dus la trei uh, acțiuni. În primul rând, uh, scăderea datoriilor. Aceasta este o alternativă pentru ca Franța să-și ia frâiele în mâini încă o dată. Știți foarte bine care sunt obiectivele. Deficitul să ajungă la 3% din PIB până în 2013, inversarea datoriei publice până în 2014 și reechilibrarea mm, conturilor publice până în 2017. Iată de ce în șase luni am prezentat deja șase proiecte de lege Uh, la Parlamentul nostru pentru ca aceste obiective să ne ducă din nou la echilibru financiar cu mijloacele noastre. Deci, uh, respectând justiția socială, care reprezintă practic uh, justiția pe care noi ne-o dorim. Cel de-al doilea pilon al strategiei economice este Europa. Lucrăm, bineînțeles, în mod constant cu partenerii germani, iată de ce este o adevărată plăcere să mă întâlnesc aici cu domnul Schäuble și Strategia noastră are patru priorități. În primul rând, rezolvarea situației în țările aflate în dificultate. Acordul care tocmai s-a semnat săptămâna trecută în legătură cu Grecia a fost destul de dificil, dar totuși decisiv. Este uh, un element esențial pentru Grecia, pentru zona euro de asemenea, pentru că aceasta permite să creăm din nou acea încredere necesară pentru creșterea economică și dorim să facem progrese în legătură cu celelalte subiecte și să rezolvăm situațiile la nivel național. O a doua prioritate, Uniunea Bancară. Știți uh, foarte bine că finanțele se află la originea crizei, așa că trebuie uh, ruptă această verigă între criză și uh, problemele financiare. Știți că la summitul ECOFIN de mâine avem un cadru legislativ care până la sfârșitul anului trebuie pus în aplicare. O a treia prioritate, echilibrarea Europei în sensul creșterii, acesta este pactul european de creștere și definirea unui proiect pentru zona euro, la care voi reveni mai târziu. Ultimul pilon al strategiei noastre este reprezentat de competitivitate. Primul ministru și președintele Republicii au anunțat un pact al competitivității cu o măsură esențială pe care o voi susține mâine în fața adunării naționale în Franță, un credit pentru uh, companiile franceze care vor permite să se facă investiții și să se uh, ofere noi locuri de muncă. O reformă a pieții uh, muncii de asemenea crucială, care poate deveni istorică în Franța și, într-adevăr, în felul acesta, Franța cred că își poate câștiga din nou un loc uh, important și poate recâștiga o parte din terenul pierdut în ceea ce privește competitivitatea. Revin acum la zona euro și la uh, felul în care includem Europa în proiectul nostru, pentru că pentru mine agenda națională și europeană merg mână în mână. Zona euro este o construcție deosebită, dar neterminată și criza ne-a arătat foarte clar tocmai ceea ce ne lipsea. Un mecanism de stabilizare în cazul de șocuri asimetrice, mecanisme de eterogeneitate și o dificultate pe care acum o vedem în fiecare săptămână, dificultatea de a lua decizii rapide și inteligibile. Și firul director între acestea este reprezentat de solidaritatea. Criza europeană pentru mine este în primul rând o criză a integrării, a unei lipse de Europa și nu a unui exces de Europa. Iată de ce propunem o completare a zonei euro, să-i oferim instrumente de funcționare tocmai prin acest principiu al solidarității. Și am făcut câteva propuneri pe care le voi prezenta mai în detaliu. În primul rând, o capacitate bugetară proprie pentru zona euro, diferită de bugetul celor 27, finanțată din resurse proprii, cu o posibilitate de echilibrare contraciclică și care va permite acțiunile în domeniul competitivității al acțiunilor sociale și de asemenea ajutor pentru șomaj în zona euro. A doua propunere, emiterea de uh, datorii comune pentru zona euro adaptate în funcție de capacitatea bugetară. O a treia acțiune ar trebui să avem o întărire a legitimității democratice și a controlului democratice al deciziilor luate în zona euro, pentru că modelul actual nu funcționează bine. Este vorba pe de o parte de parlamentele naționale și de intervenția Parlamentului European, așa cum spuneam în urmă cu câteva zile. De ce n-am avea, de exemplu, un comitet al membrilor săi, aleși de europeni, care să joace cu adevărat rolul de colegiuitor atunci când vom avea un buget al zonei euro? Ar trebui pe termen mediu de asemenea să introducem și funcția executivă în zona euro, reprezentată de un ministru care să poată în mod direct sau indirect să fie supus votului cetățenilor, așa cum se întâmplă în cazul guvernelor naționale. Dacă acest mecanism al solidarității este implementat în zona euro, atunci ar trebui să asigurăm și buna lui funcționare, cu o disciplină foarte strictă, de exemplu, la nivel bugetar, suficientă pentru justificarea uh, emiterii unor obligațiuni comune și acestea a, trebui să facă prin revizuirea tratatelor, dar nu neapărat. Întâi trebuie să facem progrese, să ținem cont de urgență, după aceea de guvernanță și, în al treilea rând, problemele pe termen lung și eventuala modificarea tratatelor. Sper să avem și încrederea cetățenilor în acest sens, dar, bineînțeles, e vorba doar de niște idei pe care le avem, de mm, niște propuneri inițiale. Vom avea ocazia să avem o adevărată dezbatere și tocmai la Consiliul din decembrie vom dezbate viitorul Uniunii. Avem și alte întâlniri care ne așteaptă, întâlnirea europeană din 2014 și altele pentru a defini proiectele politice comune pe care să le prezentăm cetățeanului, pentru că acesta ne va oferi legitimitatea democratică suficientă pentru ceea ce facem. Și Franța va continua să lucreze în acest sens pentru a ajunge la o integrare solidară pe care o susține și președintele Republicii. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem direct la întrebări. Prima întrebare din partea PP. Pablo. Gracias, presidenta. Mi... Mulțumesc, doamnă președintă. Am o întrebare pentru domnul Șable. Eu vin uh, din Spania și de o parte a râului care separă Franța de Spania se află niște companii care nu pot fi finanțate sau oricum se finanțează cu costuri foarte ridicate. De cealaltă parte a râului, companii foarte asemănătoare se finanțează aproape gratis. E clar că e vorba de o distorsiune a pieței unice. Și cred că acest lucru ar putea să se rezolve atunci când va intra în vigoare Uniunea Bancară. Dumneavoastră considerați că președinția cipriotă va primi mâine un mandat pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European, pentru că avizul său a fost uh, exprimat în mod clar săptămâna trecută la uh, rapoartele Thyssen și Igon, care se află astăzi aici. Dacă președinția cipriotă primește acest mandat, care credeți că sunt elementele principale ale acestui acord? Vă mulțumesc. Wolfgang, I think that was to you. Wolfgang, cred că tu trebuie să răspunzi. Mulțumesc. În ceea ce privește supravegherea bancară, cred că există aici două întrebări și sper ca mâine să primim într-adevăr un mandat la ECOFIN. Nu sunt sigur de asta, dar sper. Mai întâi se pune chestiunea guvernanței. Credem că guvernanța economică este un element decisiv și știți că am menționat cele două aspecte. Trebuie să apărăm independența BCE-ului și să facem o separare clară între politica monetară și politica de supraveghere bancară. Și de cealaltă parte avem nevoie de o reglementare clară care să permită și statelor care nu sunt parte a zonei euro să întreprindă ceva și să participe la Uniunea Bancară. Nu pot însă să vă spun dacă vom găsi mâine o soluție la ECOFIN. Dar vreau să fac și o a doua observație, totuși. Cred că există câteva așteptări în ceea ce privește rezultatul Uniunii Bancare pentru mediul antreprenorial și cred că aceste așteptări sunt puțin exagerate. Decizia din 29 iunie a statelor membre a fost aceea de a avea o supraveghere bancară și de îndată ce aceasta va deveni funcțională în anumite condiții, să se facă o separare clară între riscul finanțării de stat și bănci printr-o recapitalizare directă a băncilor. Asta prin mecanismul european de stabilitate. Ce înseamnă condiții propice? un stat membru trebuie să depună o cerere în ceea ce privește recapitalizarea băncilor și să întreprindă un program de ajustare. Deci aceste lucruri nu se anulează reciproc, pentru că dacă s-ar anula, atunci ar trebui să înțelegem cu toții că am uh, epuizat foarte repede mecanismul european de stabilitate. Și ideea este că am avea foarte mari probleme. Avem un capital plătit în uh, mecanismul european de stabilitate de 80 de miliarde de euro și în momentul în care acest pot va fi plin, vom fi deja în 2014. Avem deja experiențele crizei din anul 2008 și am văzut că în Germania a trebuit să avem o marjă de recapitalizare a băncilor. Deci ceea ce este în mecanismul european de stabilitate uh, pentru stabilizarea băncilor este un fel de firewall, antivirus. Și de aceea eu cred că deocamdată așteptările sunt puțin prea ridicate. Mulțumesc. Pablo, dorești să revii? Da, foarte pe scurt. După ce vom ajunge la acord și sper că președinția cipriotă să aibă mandat săptămâna viitoare și să avem în sfârșit Uniunea Bancară. Va fi posibil o mm, recapitalizare a băncilor directă? Mulțumesc dinainte. Eh, după cum v-am spus deja, nu, nu imediat, ci mai întâi trebuie să fie conferit acest mandat, după care e finalizat procesul juridic. Va dura ceva. De asemenea, la anul vom construi capacitatea unei supravegheri bancare și de îndată ce supravegherea bancară, autoritatea de supraveghere bancară va fi funcțională, atunci de-abia putem să punem bazele recapitalizării directe. Dar și atunci precondițiile rămân în vigoare pentru o plată din ESM. Și acest lucru este adesea trecut cu vederea acum și tocmai de aceea eu subliniez că nu trebuie să trecem nimic cu vederea pentru, ca, um, pentru a nu fi dezamăgiți. Spania, de exemplu, nu mai poate aștepta atât de mult. Și e foarte clar că la final vom putea să avem o recapitalizare a băncilor de către statul spaniol prin ESM, dar mai întâi trebuie să așteptăm puțin, pentru că a spune că direct, băncile vor avea direct acces la ESM este puțin pripit. Mulțumesc. Mulțumesc. Data viitoare o să lăsăm ceasul să meargă ca să știți foarte clar ce timp vă revine acum pentru socialiști. Elisa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am și o întrebare pentru domnul Șamlă. Mulțumesc uh, pentru prezența dânsului aici. Trei întrebări foarte pe scurt. În primul rând, Germania vorbește mult despre temeiul juridic, am auzit asta deseori și vreau să vă întreb ce credeți despre acțiunea Troicii în diferite țări europene. De asemenea, Știm bine că de multe ori avem rezultate neașteptate ale acțiunilor noastre. indicatorii pe care îi calculăm uh, se dovedesc greșit, greșiți. Și acum se pare că avem o problemă cu temeiul juridic și dacă folosim tot marja disponibilă prin uh, six-packs și prin celelalte, poate că am putea eventual să obținem rezultate optime și vom câștiga și uh, timp pentru a discuta bugetul. Nu știu dacă sunteți de acord cu asta. Wolfgang, it's you again. Eu cred că în ceea ce privește activitatea Troicăi, aceasta își respectă pe deplin mandatul. Eu nu am observat absolut nimic care să trezească vreun dubiu. Practic, noi am rugat Troica să intervină mai întâi prin FSF și apoi prin ESM, prin mecanismele de salvgardare. Și să facă o raportare, să negocieze cu statele membre în cauză, să se întâlnească cu reprezentanții statelor membre și cred că Troica se descurcă până acum foarte bine și duce la bun sfârșit aceste sarcini. În al doilea rând, eu cred că această politică are succes pentru că am înregistrat progrese vizibile în Irlanda și Portugalia, spre exemplu. Irlanda este pe calea cea bună, pentru că din nou va avea un acces la piață și Portugalia este pe drumul cel bun la ora actuală. Există măsuri clar implementate, dar în Grecia, de exemplu, avem o problemă specifică care ne preocupă. Vinerea trecută am discutat această problemă în Bundestagul german și am pus punctul pe ei spunând ce s-a realizat în Grecia până acum. Între timp am recunoscut că problemele Greciei sunt mult mai mari decât am estimat în urmă cu trei ani. De fapt, ce trebuie să facă Grecia acum? după cum susțin mulți economiști. Va reuși să rămână în zona euro doar dacă va suporta niște măsuri politice și nu numai deosebite. Și de fapt despre asta s-a discutat în săptămânile trecute cu Troica. În contextul intervenției femeii au existat dezbateri intense pe acest subiect. Cred totuși că și Grecia poate să fie pe drumul cel bun dacă va da dovadă de consecvență în măsurile pe care le implementează. Iar în ceea ce privește celelalte state problematice, vedem că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună. Spania este și ea un caz aparte, are probleme în sectorul bancar. Dincolo de acestea, mai sunt probleme cărora le-am găsit o soluție și în ceea ce privește efectul de contagiune în zona euro, uh, am văzut exact ce s-a întâmplat și cu acesta în economia reală. Mulțumesc. Domnule ministru, stop. the clock. Elisa. Minister. Domnule ministru. It's going to be in Portuguese. <laughs> Thank you. Thank you, uh, Entendo o que disse, mas... Uh... Domnule ministru, înțeleg ce ne spuneți însă șomajul în anumite țări a ajuns la 50% în rândul tinerilor. Și asta duce uh, la crearea unei spirale extrem de negative, cu consecințe extrem de negative. Este clar că nu acesta este viitorul Europei. Trebuie să existe o schimbare. Da, așa este, dar trebuie să vedem care este relația cauză-efect. Poate că nu suntem cu toții de acord în ceea ce privește cauzele și efectele despre care discutăm aici. Convingerea noastră este că vom avea creștere durabilă doar pas cu pas, așa cum v-am descris eu în intervenția mea. Și cred că dacă se vor implementa aceste măsuri pas cu pas în Spania și în Portugalia, până la urmă lucrurile se vor rezolva. Știu că șomajul rândul tinerilor este o problemă foarte mare. Avem discuții uh, cu Spania mm, și în plan comunitar, dar și la nivel bilateral pentru a oferi ajutor. Thank you. Mulțumesc pentru ALDE. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, domnule Schäuble, o întrebare către dumneavoastră. Europa este o uniune a valorilor și una dintre valori este aceea de a ne respecta unii pe ceilalți. Aici e vorba despre statele membre. Și e clar că s-a păcătuit în trecut. Pe mine mă irită, de exemplu, foarte tare dacă văd că în Germania se discută despre Grecia doar uh, ca despre statul falimentar. Și de asemenea mă deranjează faptul că cei din Grecia când protestează o prezintă mereu pe cancelarul Merkel într-o uniformă. Prin urmare, eu nu cred că este corect ceea ce se întâmplă și adesea între politicieni și cetățeni nu există o comunicare așa cum trebuie. Ce propuneri de îmbunătățire întrezăriți dumneavoastră aici? Și acum o întrebare către domnul ministru din Franța. Da. Două întrebări pentru ministrul Franței. În primul rând, răscumpărarea datoriei suverane, acest program pe care zona euro recomandă Greciei. De cum s-a anunțat acest program, s-a și reînceput cu speculația. Să vedem ce succes va avea acest program. Apoi, al doilea element, Uniunea Politică. Se spune că euro nu poate să fie un gaj de succes uh, dacă zona euro nu devine și o zonă politică, o uniune politică. Deci, pe de o parte, această solidaritate și apoi Europa politică. Unii spun invers, întâi să construim Europa politică și abia apoi să vorbim despre solidaritate. Vă mulțumesc! Okay, I have to split. Mulțumesc, acum trebuie să împart cumva timpul. Wolfgang, întâi îți dau ție cuvântul. Sunt foarte puțin. Da, o să-i las mare parte din timpul alocat lui Pierre, domnule Clintz. Eu am avut mereu aceeași atitudine și în urmă cu doi ani și jumătate am spus în Bundestagul german că ar trebui să avem respect față de provocările puse în fața grecilor, pentru că e o uh, vreme grea și știam că o să apară și demonstrații și știam că o să fie și publicații care exagerează. Deja am avut uh, onoarea de a fi prezentat și eu în uniformă nazistă în publicațiile din Grecia, dar mă întâlnesc și cu foarte mulți greci pe stradă care îmi spun că ne mulțumesc pentru efort. Guvernul german nu va renunța. Vom uh, da dovadă de responsabilitate, vom explica ce este posibil și de ce și vom face trimitere către faptul că Uh, ceea ce se întâmplă în Grecia este extrem de dificil pentru oameni. Până la urmă, eșecul este al elitelor în Grecia și, din păcate, nu putem să schimbăm asta. Oui, sur, uh, sur le... Mulțumesc. În ceea ce privește răscumpărarea datoriei debt buyback, care se va declanșa foarte curând, eu nu sunt foarte îngrijorat depinde mult de voința autorităților din Grecia, pe de altă parte, și pe de altă parte de expertiza pe care o au la dispoziție. Pe de altă parte, este vorba de organisme care au uh, plătit uh, datoria, care mm, astăzi, de fapt, nu prea mai are mare valoare. S-a vorbit despre cei 30% în orice caz, noi uh, împreună cu ministrul Germaniei am zis să pariem în acest sens. Am uh, discutat și cu, minist- cu șefa femeiului, uh, Christine Lagarde, și ea e destul de încrezătoare ce privește sorții de izbândă a acestui mecanism, însă trebuie să mergem repede pentru că decizia va fi luată definitiv pe 13 și se va proceda imediat așa cum s-a uh, convenit. Eu cred că o să meargă bine. Pe de altă parte, ceea ce privește Uniunea Politică, Președintele Republicii franceze vorbește despre integrare solidară, adică aprofundarea integrării în ce privește bugetul, partea economică, socială și, bineînțeles, economică. Toate aceste fațete, de fiecare dată, solidaritatea trebuie să fie principalul element. Eu am luptat în Franța pentru Constituția Europeană, pentru am votat așa cum trebuie la referendul privind Europa din Franța și știu bine că cetățenii europeni, dacă nu văd că în Europa se merge pe ambele planuri, politici solidari, ei nu vor avea încredere în noi deloc. Dar revin la ce a spus Wolfgang. E vorba de solidaritate versus sau împotriva Uh, Europei politice. Trebuie să mergem pe amândouă drumurile în același timp. Încă o dată vreau să spun că uh, prima datorie <laughs> este aceea de a ne dezîndatora. Nu putem să fim laxiști în economie și să și promitem marea acusare în ce privește evoluția Uniunii Europene. Trebuie ca cele două elemente, solidaritate și soliditate, să meargă împreună și, bineînțeles, toată lumea împreună cu Germania. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Ați avut o avertizare de 30 de secunde, deci ați terminat tocmai bine. Următorul uh, vorbitor din partea ECR, Kate Swinburne. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă adresez uh, ministrului francez de finanțe. Într-un discurs uh, care a fost oferit de către domnul Cristian Noier azi dimineață la Tokyo, S-a vorbit despre Banca Franței și a arătat că guvernele europene trebuie să îmbunătățească finanțele publice și să utilizeze reformele structurale pentru ca economia să fie mai competitivă. A sugerat că poate ar fi mai multe de făcut. Dumneavoastră ați spus în prezentarea dumneavoastră care sunt obiectivele pentru reducerea deficitului structural și ținând cont de faptul că senzația investitorilor este foarte diferită între economiile lider din zona euro și a dumneavoastră în Franța, ați putea spune care credeți că sunt reformele necesare pentru competitivitate și pentru a atrage investiții pe termen lung la nivel global? V Votre question me... Mulțumesc. Mi se pare că întrebarea dumneavoastră se referă mai degrabă la situația din Franța. Vă spuneam că este în continuare o economie solidă, puternică, cu aturi deosebite, în special o economie diversificată, extinsă, cu servicii publice de calitate, cu multe infrastructuri, o mână de lucru uh, competentă și un nivel de cercetare bun, dar din uh, punctul de vedere al competitivității a pierdut în ultimii ani și am dat câțiva indicatori, rata șomajului 10%, datoria publică, 91% din uh, PIB, de asemenea deficitul, 10 miliarde uh, de deficit la noi, 170 uh, de miliarde um, de exces la german, la prietenii noștri. Deci ceea ce trebuie să facem este să înfruntăm împreună aceste dificultăți pentru ca o până la urmă să obținem o redresare a datoriei publice, a deficitului despre care vorbeam, redresarea capacității aparatului productiv, redresare de asemenea și din punct de vedere social. Și tocmai din acest motiv revin la cele trei elemente pe care le-am prezentat, încrederea în Uniunea Europeană și în zona euro și, în sfârșit, competitivitate. Reformele structurale pe care le cer unii Franței, ei bine, noi uh, am hotărât să le facem, pentru că dincolo de creditul uh, pentru impozit pe care l-am evocat, dorim să implementăm un program cu 35 de măsuri pentru îmbunătățirea competitivității, plecând de la stabilitatea fiscală până la modernizarea administrației, simplificarea relațiilor cu companiile, dezvoltarea inovării, încurajarea cercetării, îmbunătățirea procesului de formare. Guvernul nostru a hotărât să se confrunte direct cu toate aceste dificultăți și am adăugat încă un element, și anume reforma pe piața muncii, care este la momentul actual în negociere cu partenerii sociali, pentru că avem nevoie de o securizare a locurilor de muncă care să permită, pe de o parte, uh, o siguranță mai mare pentru lucrători, pentru că situația precară în Franța este prea um, evidentă și să permită, pe de altă parte, o mai mare previzibilitate din punct de vedere al evoluțiilor industriale și, în același timp, o anumită flexibilitate pentru gestiunea pe viitor. Și mi se pare că e vorba de o panoramă destul de completă și coerentă. Franța este deja foarte atractivă pentru investițiile din afară. Cred că este a doua uh, la nivel european, deci nu ar trebui să ne plângem din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, dacă vedem care este finanțarea datoriilor noastre, avem în continuare o dobândă foarte scăzută și aceasta datorită calității foarte bune a datoriei noastre și a felului în care o gestionăm, dar bineînțeles că obiectivul nostru este mult mai mare și anume acela de a face ca într-o perioadă de 5 ani, prin uh, investițiile în șomaj, în restabilirea datoriei, prin restabilirea finanțelor publice și reducerea părții cheltuielilor publice în cadrul PIB-ului. Deci sperăm să schimbăm economia franceză, întărind aparatul productiv. Știu că este vorba de o reformă ambițioasă pentru care e nevoie de timp și știm că anul 2013 care ne așteaptă nu va fi deloc ușor. Va trebui să reducem în primul rând deficitul, un efort de 30 de miliarde de euro într-o perioadă cu creștere economică foarte redusă, dar aceasta este o strategie pe care am ales-o, ne asumăm responsabilitatea și o vom duce până la capăt. Um, very quickly, Kay. Kay, foarte pe scurt. Da. Bănuiesc că știu dinainte răspunsul, dar aș vrea uh, să vă întreb dacă credeți că agențiile de rating uh, pur și simplu nu știu ce fac. Da, există o agenție de rating uh, care a confirmat o evaluare destul de pozitivă, alta care ne-a păstrat uh, o notă destul de ridicată, deci se vor obișnui cu noi. Uh, thank you very much. Now for... Mulțumesc. Și acum, din partea verzilor, domnul Jean-Paul Besset. Euh, ma question s'adressera à monsieur... Mulțumesc. Întrebarea mea se adresează domnului ministru francez al finanțelor, domnului Moscovici. Domnule Moscovici, ați putea să ne lămuriți în legătură cu reforma bancară pe care guvernul Franței are de gând să o implementeze curând, din câte se pare, pentru că proiectul legislativ trebuie depus în fața Consiliului um, Legislativ până la sfârșitul anului. E vorba de o reformă care nu corespunde reflecției europene asupra Uniunii Bancare și uh, vreau să-mi faceți legătura cu aceasta. Ați anunțat o reformă foarte mare, profundă, care să meargă în sensul însănătoșirii sectorului bancar. Se pare că așa Uh, se întâmplă în noul regim al rezoluțiilor bancare în caz de criză și în ceea ce privește întărirea controlului și a controlului macroprudențial în special. Dar vreau să vă întreb, domnule ministru, care este din punctul de vedere al elementului cheie al acestei reforme, care este separarea strictă între activitățile de credit și depozit ale băncilor, pe de o parte, și operațiunile pe piețele financiare, pe de altă parte pentru că, spre deosebire de ceea ce recomanda raportul Licanen, care arăta că atunci când există activități de piață într-o filială separată, proiectul dumneavoastră se pare că permite aceste operațiuni și permite să fie desfășurate în cadrul uh, companiei mamă. Deci mă întreb dacă nu permiteți uh, prelungirea confuziei și perenizarea riscului în felul acesta. Mulțumesc! Da, întrebarea a începuse foarte bine, însă s-a terminat uh, cu o notă oarecum uh, pesimistă din punctul meu de vedere. Domnule deputat, Știți că dorim să respectăm angajamentul pe care și l-a luat președintele Franței în timpul campaniei și anume să separăm instrumentele pentru uh, investiție și cele de tip speculativ. Și asta pentru a ne asigura că riscurile care sunt asumate de bancă pe piață sunt strict proporționale cu nevoile de finanțare ale economiei. Și pentru aceasta în funcție de preconizările raportului Likanen și m-am întâlnit chiar eu însumi în urmă cu câteva săptămâni cu domnul Likanen, de fapt de mai multe ori, obiectivul era acela de a filializa, să spunem, activităților pe piață și, pe de altă parte, e adevărat că perimetrul uh, prevăzut de raportul Likanen era foarte extins, se dorea o izolare aproape tuturor, a, tuturor activităților de pe piața financiară, iar noi ceea ce dorim e o soluție mai pragmatică care să diferențieze ceea ce e speculativ de ceea ce e util pentru economie. Va fi o reformă radicală, vă spun, o întărire a capacității de supervizare, de reglementare, de control, o, o interzicere a anumitor activități, um, și mă gândesc aici la uh, trading-ul făcut cu materii prime și știți că Franța are o structură bancară particulară, avem uh, o industrie puternică în acest uh, domeniu cu 400.000 de locuri de muncă și este acel model de bancă universal. De aceea, angajamentul nostru este de a sparge acest model pentru că acest model ne-a fragilizat poziția la nivelul concurenței internaționale. Pe de altă parte, a făcut față, poate mai bine decât alții, crizei financiare. În sfârșit, uh, uh, noi dorim să respectăm angajamentul luat de președintele Republicii, dorim o reformă radicală și atunci când am prezentat-o în fața autorităților piețelor financiare în urmă cu ceva timp, N-am avut uh, senzația din partea actorilor de pe piață că ar fi fost încântați de această reformă. Dar, pe de altă parte, știu că alții consideră că nu mergem destul de departe. Poate printre aceștia vă include și dumneavoastră. Deci, uh, atunci când avem uh, o reformă radicală și ni se spune că nu mergem destul de departe, înseamnă că probabil ne aflăm exact în locul cel mai potrivit pentru a ajunge la un consens, fără să distrugem acele structuri care s-au dovedit a fi uh, eficace de-a lungul timpului și tocmai aceasta este ideea noastră. Mulțumesc! Da, pentru patru minute și jumătate v-ați descurcat foarte bine. Acum trecem la grupul GUE și va interveni Iorgen Clute. Mulțumesc. Am o întrebare către domnul Schäuble ați spus că politica troica ar avea succes. Și atunci, cum vă explicați că diferența între bogați și săraci este una din ce în ce mai mare în Europa? Recent m-am deplasat în Grecia și am văzut că cetățenii nu își mai plătesc și nu își mai pot plăti creditele ca urmare a politicii de austeritate și vedem că în presa germană se discută despre câteva luni deja că industria exportului german e uh, afectată de politica de austeritate. Așa că vă întreb cum explicați disparitățile din cadrul statelor membre și dintre uh, statele membre și cum vreți să le demontați și, în al doilea rând, ce fel de instrumente credeți că sunt potrivite pentru a avea bunăstare, ocupare și creștere pentru toată lumea, mai ales dat fiind că uh, Germania și alte state membre vor să reducă bugetul european, inclusiv programele pentru ocupare și creștere. Și ce părere aveți despre faptul că cetățenii nu mai manifestă acceptanță față de proiectul european? Cum vreți să corectați acest lucru, mai ales prin faptul că acești cetățeni acum se simt marginalizați din toate punctele de vedere? Die, die, die Antwort... Răspunsul la ultima întrebare rezultă din faptul că noi ne străduim să prezentăm relațiile de legătură în așa fel încât nu întotdeauna să se dea vina pe Uniunea Europeană și pe zona euro. În al doilea rând, ne străduim și în Germania ne străduim cu precădere să explicăm că nu avem creștere durabilă printr-o îndatorare publică constantă. E foarte important să ținem cont de faptul că cu cât îndatorarea este mai mare, cu atât durabilitatea este mai scăzută. Mi-am permis vinerea trecută la prezentarea acordului nostru politic din zona euro să spun în Bundestag că e nevoie de un proces de transformare în Grecia comparabil cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu vreo 20 de ani prin pactul de la Varșovia. Și această provocare nu este deloc simplă. Nu are sens să ne facem iluzii. Există într-adevăr disparități care iau amploare în societățile noastre, și care pot fi dovedite statistic. Guvernul german a constatat că, într-adevăr, aceste lucruri se datorează măsurilor accelerate, globalizării și uh, schimbării survenite prin revoluția tehnologică. Dacă e să analizăm cum sunt revoluționate piețele muncii, de exemplu, prin faptul că noi aflăm acum în concurență directă cu toate celelalte regiuni din lume, uh, atunci e clar ce se întâmplă. Am văzut catastrofa din Bangladesh, de exemplu, și e foarte clar că ne-am putut aduce aminte la eșecul industriei textile din Germania în urmă cu câteva zeci de ani. Și până la urmă, e foarte clar că putem să depășim provocări de acest gen doar prin măsuri politice de inovare și de investiție, astfel încât în această lume interconectată să rămânem competitivi. Dacă nu, vom, uh, vom, vom lua pe mm, calea de dinainte de 90 din estul Europei. Mulțumim. Îmi microfonul, Otilia. Mulțumesc, domnule Șoible, dar nu am auzit măsuri concrete. Da, ați exprimat un mesaj, dar vreau să știu ce se întâmplă cu măsurile concrete. De exemplu, ce se întâmplă cu, ridica- cu creșterea impozitelor și colectarea de impozite acum. Mulțumesc, stimate coleg. În ultimii trei ani, eu am purtat această dezbatere în uh, Germania foarte intens și pot să vă spun că mereu am fost criticați, în Germania, de exemplu, că ne reducem deficitul foarte repede și că periclităm creșterea. Un coleg uh, din uh, America a exprimat exact această idee și cei de la femei și așa mai departe. Dar iată că între timp am apărut în toate studiile internaționale pentru că, iată, dreptul secundar european este pe deplin respectat în Germania și acest lucru e într-adevăr o realitate. De la OCDE și de la Uh, Fondul Monetar Internațional, avem așadar uh, certitudinea că am procedat corect. Raportul OCDE spune, de exemplu, că principala cauză a uh, creșterii slabe economice este o criză a încrederii pentru că din acest uh, motiv apar problemele. Dar iată că noi am reușit să redobândim încrederea, încrederea cetățenilor în noi, în stat și tocmai de aceea ministrul de finanțe din uh, America a spus că ar vrea ca finanțele din America să fie mai nemțești. Mulțumesc. I'm back to the EPP and Werner Langen. Werner. Mulțumesc, domnul Langen, vă rog. Uh, Mulțumesc. Vreau să mulțumesc sincer celor doi miniștri pentru faptul că ne-au prezentat clar starea lucrurilor, că ne-au spus exact care sunt succese înregistrate, dar și de care sunt reforme de care mai este nevoie. S-a spus că a început lupta zonei euro împotriva piețelor financiare și tocmai de aceea se discută acum dacă echipa zonei euro ar trebui să schimbe antrenorul, de exemplu, făcând responsabil Banca Centrală Europeană. Ehm, ministrul Franței vrea să meargă mai departe și să schimbe chiar terenul pe care se joacă. Am două întrebări. Mai întâi către ministrul din Franța. Dumneavoastră ați spus că vreți control democratic în zona euro și să existe o marjă maximă de îndatorare și o capacitate bugetară comună. Dar pentru asta e nevoie de o amendare a tratatului. Concret, când vedeți că se poate realiza acest lucru? Și către ministrul din Germania ați, ați spus că mai este câteva chestiuni juridice de acoperit în ceea ce privește Uniunea Bancară, mai ales în ceea ce privește participarea statelor care nu sunt în zona euro și să vedem ce se întâmplă și cu independența BCE, având în vedere aliniatul 127 cu 6 din tratat care impune o limitare a prerogativelor. Cum vreți să rezolvați această uh, problemă și dacă, vreau să știu dacă există soluții? Da, cred într-adevăr că trebuie să avem acest control democratic uh, întărit în zona euro și am participat ca ministru de afaceri europene uh, Uh, pe vremuri sau ale, ale afacerilor externe, deci m-am întâlnit cu omologii uh, mei, uh, am petrecut mult timp aici, 15 ani, instituțiile europene, deseori particip la ECOFIN și nu mi se pare că lucrurile s-ar fi îmbunătățit în ultimii 15 ani, din potrivă. Suntem mai numeroși, lucrurile s-au complicat, au devenit mai complexe, mai heterogene, mult mai tehnice. Deci nu merg lucrurile așa cum ar trebui să meargă. Eurogrupul, de exemplu, exemplu, este un for cu o putere enormă. Cu Mario Draghi discutam și, într-adevăr, are un caracter cu totul și cu totul operativ, însă, în rest, nu avem mecanisme și instrumente demne de ce ar trebui să fie. De aceea discutăm zi și noapte și tot ne punem de acord. Și iată de ce eu cred că Parlamentul European uh, cu tot respectul pe care îi datorez, va trebui să găsească niște soluții, niște modalități de a legifera sau de a controla cumva situația. Și aceasta, bineînțeles, în strânsă legătură cu parlamentele naționale. Cu siguranță va trebui pentru aceasta să modificăm tratatele europene. Aici mă exprim ca și european deci, personal, încă o dată vreau să vă spun că eu nu sunt împotriva modificării acestor tratate europene, dar nu cred că aceasta ar, ar trebui să fie prioritatea. Există multe altele, de altfel. Și cred că o scadență mai importantă este tocmai aceea legată de alegerile europene din 2014. Și acum, ca și cetățean, vreau să vă spun că aceste chestiuni legate de integrarea solidară, de aprofundarea construcției europene și de control democratic, mi-aș dori ca aceste teme să fie în prezente în dezbaterea electorală de anul viitor, deci, deci pentru 2014. În aceste condiții, cred că avem încă multe de făcut. Vă mulțumesc. Domnule Langen, la ultima reuniune ECOFIN, am rugat Comisia și serviciile juridice să facă un studiu pentru a vedea exact cum putem rezolva problema cu amendare minimă a tratatului. E vorba, da, de articolul 127 cu 6 și de modul în care putem să-l interpretăm prin prisma intervenției BCE-ului. E greu de conciliat această problemă. Și Într-adevăr, am discutat despre faptul că ar trebui să încercăm împreună să găsim o soluție. Mâine voi uh, uh, afla dacă într-adevăr s-a ajuns la o soluție, dar nu, nu am aflat de pe acum. Werner, ești mulțumit de acest răspuns? Da, am o întrebare către ministrul francez. E vorba de plafonul comun uh, de îndatorare. Includeți aici și euroobligațiunile? Euh, da. Cred, într-adevăr, și știți bine că Franța este pentru aceste euroobligațiuni. Sunt lucruri pe care noi le-am uh, susținut și în timpul campaniei electorale din Franța și le vom susține în continuare. Depinde, bineînțeles, și de voința celorlalți parteneri. Pentru mulți aceasta este o linie roșie. Însă vreau să vă spun un lucru. La sfârșitul acestui proces va trebui să venim cu aceste obligațiuni. Ce proces? Proces de integrare economică, politică, din ce în ce mai mare. Deci, încă o dată, aș dori să avem uh, această, uh, aceste două linii în paralel, economie și politică, și punerea în comun a riscurilor. Mulțumesc. Acum, domnul Zimor, pentru socialiști. Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul European a spus că e nevoie de o supraveghere bancară comună ca o precondiție pentru recapitalizarea directă din ESM. Deci, uh, o precondiție, iată, aceasta este sintagma importantă care a căpătat uh, un nou uh, sens astăzi după intervenția domnului Schäuble. Totuși, noi vrem să se înțeleagă că Parlamentul European consideră că recapitalizarea prin ESM este esențială, dar vrem în același timp să spunem că în continuare, când e vorba de ESM, e vorba de banii contribuabililor și singurele fonduri pe care vrem să le alimentăm și pe care putem să le alimentăm în Europa pentru a ne ține de promisiuni față de cetățeni, Uh, sunt fondurile care nu vizează neapărat amendarea cetățenilor, ci uh, obținerea de la bani de la uh, bănci. Și aici e vorba de fondul de restructurare și de fondul de garantare a depozitelor. Garantarea depozitelor. Pentru acest subiect, Parlamentul European uh, pe acest subiect Parlamentul European s-a exprimat uh, deja și e foarte clar că nu mai trebuie să vizăm banii contribuabililor pentru suportarea crizelor bancare. Noi am votat acest subiect și de atunci așteptăm o poziție comună de la Consiliu. Consiliul însă tace și tace de luni de zile și există un blocaj de luni de zile. În ceea ce privește fondul de recapitalizare, acesta este dotat cu o sumă desemnată de comisie ca fiind fezabilă din punct de vedere politic. 1,1 0% din uh, depozite, uh, din depozite acoperite. 77 miliarde de euro în termeni reali. Dacă analizăm ce a impus criza de până acum cu privire la recapitalizări și restructurări, ajungem la mai bine de dublul acestei sume. Deci este o sumă care este clar prea mică în opinia comisiei, mai ales date fiind toate activitățile de bail-out, bail-in și așa mai departe. Și noi vrem ca pe viitor cetățenii să nu mai fie cei care plătesc criza. Ce se întâmplă așadar cu sumele necesare, cu dimensiunea acestora și cu angajamentul față de aceste fonduri și față de alimentarea acestora, mai ales în ceea ce privește garantarea depozitelor, pentru, să, pentru a nu mai folosi ESM-ul și implicit banii contribuabililor mereu când vine vorba de asemenea situații de urgență. Wolfgang, cred că această întrebare ți-a fost adresată în principal ție. Nu, am îndurora. Atunci un minut pentru fiecare. Domnul Șoible. Domnule Simon, trebuie în primul rând să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să fim foarte atenți ca sectorul de finanțe să nu fie slăbit prin tot felul de măsuri de reglementare. Când a început criza economică, eu nu am fost ministru de finanțe. Domnul Steinbrück s-a ocupat atunci de acest uh, subiect. Da, cred că domnul Steinbrück a fost pe atunci ministru de finanțe, acum are o altă funcție în Bundestagul german. Oricum, ideea este că pe atunci a trebuit să tragem învățăminte necesare din Basel 3, mai ales în ceea ce privește competitivitatea globală a instituțiilor financiare și performanța băncilor, pentru că performanța băncilor are de-a face cu ocuparea și cu creșterea. Am avut procesul Basel III și sper că acum, cu directiva pentru cerințele de capital numărul 4, să avem precondițiile necesare, pentru că, de fapt, așa se pun bazele unei uh, supravegheri comune bancare. Așa că vă încurajez să finalizăm acest uh, dosar. Și, nu în ultimul rând, trebuie să vedem exact ce putem să așteptăm de la bănci în această etapă. Știu că se impun condițiile Basel 3 și că se așteaptă a patra directivă cu privire la cerințele de capital și că avem, un, de exemplu, un fond național de recapitalizare care, ca dimensiune, nu este suficient. Dar, dat uh, fiind uh, nevoia de a, a interveni până ce avem o, un instrument definitiv, cred că este totuși uh, suficient. În ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor, acestea diferă foarte mult de la unul la celălalt. Uh, dacă vreți să europenizați sistemele de garantare a depozitelor sau să faceți un fel de uh, legătură între sistemele naționale uh, de garantare a depozitelor, trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu acceptanța populației față de normele europene. Pentru că eu cred că populația s-ar opune. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, nu știu dacă Ministrul de Finanțe uh, mai poate interveni, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Vreți totuși un răspuns insistat și astfel nu va mai avea timp uh, ceilalți colegi? Bine, dar ceilalți colegi au vorbit prea mult. Dacă ar fi vorbit mai puțin ceilalți, atunci poate că aș fi avut și eu răspuns. Foarte pe scurt atunci o să răspund. E adevărat că am stabilit o legătură între supravegherea banca, bancară și capitalizarea directă a băncilor, așa cum s-a preconizat și la concluziile ultimului Consiliu European, și apoi, ă, pentru a fi pragmatici și pentru a evita problemele, trebuie să folosim acest mecanism de stabilizare. Dar pentru noi, Uniunea Europeană nu este o simplă Uniune bancară, e vorba de mult mai mult decât ce ar se preconizează acum, e vorba și de garantarea depozitelor și așa mai departe. Deci eu sunt pentru includerea acestora. Iar uh, lucrările Consiliului se, se axează mai mult pe supravegherea bancară. Eu cred că trebuie să fim încă și mai ambițioși decât atâta. Mulțumesc! Acum, uh, PPE. Doamna Danuta. <coughs> Mulțumesc, Sharon. Aș vrea să-l întreb pe domnul Schäuble o întrebare în legătură cu statele neeuropene care participă în mecanismul unic de supervizare. Propunerea Comisiei a fost modificată foarte mult pentru a face ca aceste state neeuropene care ar dori să se alăture acestui mecanism să se simtă mai bine dar n-am reușit, sau cel puțin aici la Parlament, uh, n-am reușit să rezolvăm problema garanțiilor pentru aceste state, pentru că vor exista și consecințe fiscale. O opțiune ar fi ca în cadrul acestui mecanism de recapitalizare să um, fie deschis și pentru statele care nu sunt în zona euro, cu contribuții din partea lor, dar aceasta ar necesita o schimbare a tratatului. Cealaltă opțiune ar fi să vedem uh, ce este modificat la ora actuală, să vedem uh, în cadrul uh, facilității europene pentru acele țări unde nu există o recapitalizare bancară, și intervenții de acest tip pentru aceste plăți. Deci, care este părerea dumneavoastră în legătură cu aceste garanții fiscale pentru cei care ar participa, dar care nu sunt membri ai zonei euro? Zunächst einmal, Frau Hübner. Mai întâi, doamnă Hübner, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, și asta nu o aude nimeni cu plăcere, că supravegherea bancară în sine nu are drept rezultat faptul că orice bancă poate fi recapitalizată prin ESM, ci totul ține de o cerere depusă de statele membre, de un stat membru și de întrunirea unor condiționalități. Iar în ceea ce privește statele ne-euro, trebuie ca mai întâi să avem un, niște criterii prestabilite pentru ca aceștia să poată să decidă dacă într-adevăr își doresc să participe în mecanismul de salvgardare sau nu. Dar nu e de ajuns să îmi imaginez eu uh, cum ar putea să fie accesat ESM-ul fără a fi membru din zona euro. Mai e nevoie de câteva verificări și de câteva studii. Nu știu exact cum se vor găsi mijloacele de a face asta, dar mecanismele implicate aici fac ca, în principal, statul membru să depună o cerere și cu statul acela să se semneze un memorandum de înțelegere. Nu este, de fapt, o recapitalizare directă, în opinia mea. Did you want to come back on that, Danuta? We finished? Did you... Întrebare suplimentară, domnule ministru, dumneavoastră? Nu. Bine. Atunci, trecem la următoarea întrebare. Diogo Feio, în numele PP. Obrigado. Muito obrigado. Mulțumesc. Mulțumesc, Sharon. Am o întrebare pentru ambii miniștri, așa că am să fiu foarte succint. După cum știți, s-au schimbat condițiile recent în ceea ce privește Grecia. Și vreau să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu posibilitatea ca noile condiționalități care au fost stabilite pentru uh, dobânzi și pentru termene pentru Grecia Credeți că aceste condiționalități ar putea fi prevăzute și pentru alte state membre care se confruntă cu probleme și uh, care au nevoie de astfel de programe, cum ar fi Portugalia? Ich würde Portugal nicht raten. Nu, nu aș, nu i-aș uh, spune Portugalia să facă asta. Nu aș sfătui o să facă acest pas. Oricum, Grecia este un caz aparte. Acesta este un prim răspuns pe care vi-l pot oferi. De, tocmai de aceea nu am, nici nu am privit Irlanda și Portugalia din această perspectivă elenă. Și apoi, în ceea ce privește Portugalia și Irlanda, nu avem programe bilaterale de creditare pentru acestea, cum avem cu Grecia, de aceea nu există posibilitate de transfer. La FSF, pentru Grecia, avem uh, o perioadă de 10 ani de stagnare a ratei dobânzilor pentru creditele de acolo. Pentru Irlanda și pentru Portugalia, țări care vor redobândi accesul treptat, uh, pas cu pas, uh, pe piețele financiare, această măsură nu ar fi una de bun augur și tocmai de aceea sfatul meu ar fi să nu o ia pe această cale. Mulțumesc. Je voudrais aller uh, exactement dans, dans la... Da, și răspunsul meu ar merge în același sens. Și aș reveni un pic uh, la cazul Greciei pentru a saluta încă o dată, pentru că spuneam că e vorba de o decizie istorică, pentru a ajunge la o soluție pentru această problemă a Greciei, uh, menținând în același timp integritatea zonei euro, acesta fiind unul dintre obiectivele cele mai importante pe care le aveam. Dacă analizăm cu atenție acest acord, cred că este un acord durabil, puternic, complet, și cu angajamente care au fost luate și pentru viitor. Deci e vorba de o decizie foarte importantă care a fost luată săptămâna trecută și de care aveam nevoie. E adevărat că a fost un proces lent, uh, muncit, dar e clar că și subiectul era pe măsură, cu puncte de vedere diferite și exigențele din partea fiecăruia implicat erau foarte puternice. Și tocmai pentru că acest program să fie durabil și solid, era nevoie de asigurarea acestuia și a finanțării sale și a durabilității datoriei. Există termenul 2020 și dincolo de 2020. Așa că am speranțe ca după reușita operațiunii uh, de buyback, care sper să fie într-adevăr o reușită, așa mă doresc cel puțin, aceasta va fi piatra angulară a întregului proces, dar avem nevoie de timp pentru a vedea ce se întâmplă și prietenii noștri uh, din Grecia trebuie să-și îndeplinească angajamentele. Referitor acum la Portugalia, sunt absolut de acord cu domnul Schäuble. Bineînțeles că nu e vorba de uh, cazuri identice și nu cred că ar trebui să se imite uh, această soluție pe care am găsit-o pentru Grecia și în cazul Portugaliei. Din potriva, acolo programul este pe drumul cel bun, este implementat așa cum fusese prevăzut și uh, este prevăzută o reîntoarcere pe piață, deci uh, perspectiva este cu totul alta pentru Portugalia decât pentru Grecia. Doriți să reveniți la întrebare? Da. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu susțin ceea ce face guvernul din uh, Portugalia și ei încearcă să facă efortul pentru a îndeplini acest program. Și vreau să vă întreb ce fel de încurajări le-ați putea da în acest sens. Da. Acest uh, guvern face eforturi pentru un program care este acum în curs și care, pe care îl susținem uh, în întregime. Sunt de acord cu colegul meu, cu Pierre. Deci răspunsul este da, continuați așa cu munca bună, dar uh, uh, pot să spun că sunt absolut de acord cu durabilitatea ratelor de dobânzilor. Uh, domnul Van Gogh acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt mulți uh, federaliști aici în sală și pentru aceștia, știm că următoarea etapă a proiectului de construcție europeană este cel al unei discipline bugetare pentru statele membre și în același timp o capacitate bugetară proprie la nivel comunitar. Aceasta există uh, peste tot unde există astfel de structuri federale. Și dosarul este în curs și face progrese. Dacă citim care sunt propunerile făcute de domnul Van Rompuy în foaia de parcurs intermediară, dacă uh, citim documentul de lucru publicat de comisie sau raportul doamnei Thyssen, care a fost votat la Parlament recent, ne dăm seama că există această idee a nevoii de uh, o capacitate bugetară tocmai pentru a face față uh, șocurilor anticiclice și pentru a arăta, așa cum spunea și domnul a putea implementa, așa cum spunea domnul Moscovici, politici anticiclice. E adevărat că utilizarea acestor capacități bugetare, politici anticiclice, de asemenea incitarea unor politici prociclice, dar problema de fond până la urmă, care este importantă pentru mulți aici la Parlament este, în primul rând, să știm cum putem alimenta această capacitate bugetară. Negocierile în ceea ce privește perspectivele financiare, știm cu toții, sunt foarte dificile și uh, multe state nu doresc să-și crească contribuția. Așa că am o întrebare pentru ambii miniștri, dar uh, domnul uh, ministru francez a făcut deja o referință la acest uh, capitol în prezentarea sa, deci mă adresez mai degrabă domnului Șeble și vreau să-l întreb cum vă gândiți că putem crește resursele proprii ale Uniunii tocmai pentru a alimenta această capacitate bugetară, ce fel de instrumente ne putem imagina în acest sens, dacă considerăm că trebuie să părăsim logica în care fiecare își face calculul ce dă și ce primește în schimb. Mulțumesc! Äh, Aceasta este o întrebare pe care nu o pot răspunde în două fraze. Eu sunt de acord cu premisa dumneavoastră, dar asta impune amendări de tratat orice măsură cu privire la mijloacele proprii necesită o amendare a tratatului și atunci pentru zona euro se pune întrebarea cum facem ca instituțiile să funcționeze în Uniunea celor 27. Eu la un moment dat am uh, sugerat să fie consolidat rolul Parlamentului și să ia decizia acei uh, eurodeputați care vin din țările care sunt vizate, pentru că în Parlamentul European și de la uh, comisie vom discuta despre un buget pentru zona euro. Și mereu vor decide cei care sunt vizați. Dar în ceea ce privește finanțarea pe termen lung din statele membre, nu mi se pare să fie o soluție de durată și mai ales date fiind negocierile cu privire la buget și cadrul financiar multianual, trebuie să fim foarte prudenți și să ne gândim la problema hazardului moral. Nu cumva să o subestimăm. Există presiuni față de ajustarea cheltuierilor la toate nivelurile și dacă nu vom ține cont de aceste presiuni, nu vom reuși să-i convingem pe cetățeni. E clar că e nevoie de efort pentru asta, Negocierile din ultimele săptămâni au arătat-o. Cum uh, Lim l-a dit, Da, așa cum s-a spus uh, deja, am răspuns parțial în prezentarea pe care am făcut-o. Eu sunt pentru un buget autonom pentru zona euro, care ar trebui să aibă uh, în parte o funcție contraciclică și de asemenea să contribuie prin resurse proprii. Există și alte posibilități la care ne putem gândi, la taxa pe tranzacțiile financiare, care va fi implementată printr-o cooperare întărită uh, între cel puțin 11 state membre. Există și, de asemenea, o parte a impozitului pe societăți. Iată reflexia pe care trebuie să o facem și sunt de acord cu ceea ce a spus Wolfgang și anume în legătură cu controlul democratic specific pentru zona euro. Și aici e vorba de o chestiune foarte delicată, pentru că nu e vorba de crearea unui nou Parlament European, ci de crearea eventuală a unui comitet care să uh, Uh, fac acest lucru. Și aceasta este o chestiune care, la care trebuie să ne gândim, care este o parte a dezbaterii, dar e absolut necesar ca Parlamentul să se refere la aceste chestiuni din zona euro. Pentru că acum, de cele mai multe ori, e vorba de Consiliul European care se întâlnește sub forma zona euro atunci când sunt probleme pe zona euro. Mulțumesc. Ultima întrebare acum pentru PP Gunar. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnilor miniștri pentru prezența lor aici. Știu că s-a discutat foarte mult în legătură cu competitivitatea europeană și stabilitatea europeană. Eliza a vorbit despre zona euro și cei din afară, înăuntru, în afară, avantaje și dezavantaje. Practic, puterea Uniunii Europene depinde de Uniunea Europeană și există acum acest risc al fragmentării pieței unice și a piețelor financiare. Și prin aceasta o fragmentare a capacității de supervizare, așa că aș dori ca invitații noștri să ne spună cum analizează aceste riscuri și consecințele lor și cum le putem evita, de exemplu propunerea unei modificări a tratatului care să permite ca toată lumea să participe la aceste structuri. În al doilea rând, referitor la competitivitate, atunci când vorbim despre instituții, despre a fi in sau out, care sunt problemele cu care ne confruntăm în ziua de astăzi în Uniunea Europeană, care trebuie rezolvate pentru a trece mai, de, mai departe cu reformele în vederea competitivității și a stabilității uh, de către guvernele naționale. Și poate m-aș îndrepta aici către ministrul francez. Credeți că există reguli speciale de care e nevoie sau instituții de care ar fi nevoie, de exemplu reguli mai stricte în ceea ce privește ajutoarele naționale și naționalizarea anumitor industrii? Mulțumesc, Wolfgang. Cred că ar trebui să răspunzi întâi tu sau ai dori să intervină întâi Pierre ca să schimbăm un pic? Da, te rog, Pierre. În ceea ce privește în naționalizarea industriei siderurgice, cunoașteți răspunsul? Știm bine că nu această soluție a fost uh, aleasă de guvernul francez, o știți bine. Uh, a fost mai mult uh, un efect de descurajare, o armă de descurajare și e ceva absolut excepțional. Este un pic ca și bomba atomică. Nu te folosești de ea, ci doar o, o arăți. Uh, știi că ai. Uh, sunt situații care de bună seamă pot să se mai întâmple în Europa, s-au întâmplat și în Statele Unite, s-ar putea să se întâmple și în viitor. Știți bine că până la urmă am ajuns la o soluție inteligentă, zic eu, am discutat cu domnul Mital, uh, industriașul despre care, la care faceți aluzie. Dar acum e vorba de zona euro, de specificitățile sale. Aceasta este problema. Vorbim despre Uniunea Monetară, Uniunea Bancară. Mâine întâlnim la Ecofin ca să discutăm tocmai acest lucru și anume supravegherea băncilor care trebuie să revină ă, băncii centrale europene în cooperare cu băncile naționale. Supravegherea trebuie să fie legitimă în zona euro, pe de altă parte, și țările din afara zonei euro nu trebuie să se fie în situație de, de, de, a, se, de a fi defavorizate din punct de vedere al pieței unice. Uh, iată compromisul la care trebuie să ajungem, acest echilibru la care trebuie să ajungem. Pe de altă parte, eu continui să spun că euro este mai mult decât o cooperare consolidată, întărită, uh, E vorba de un instrument uh, ca atare de integrare, dar să nu uităm că Uniunea este o Uniune cu 27 de membri. Nu trebuie să trasăm linii de demarcație inutil. Deci să facem aceste, uh, acești pași, să-i facem împreună. Madam. Domnule Heckmark, la un moment dat m-am referit la acest subiect și am spus că sunt extrem de angajat pentru a avea un tratament egal între cei care sunt în zona euro și cei care nu sunt în zona euro, dacă vom avea supraveghere bancară comunitară. Deci e, fo- e foarte clar că trebuie să se întâmple asta și vreau să adaug câteva lucruri acum. Dacă nu vrem să adâncim diferențele dintre cei 10 și cei 17, este foarte important ca cei 10 să participe foarte activ. Ar fi util ca aceștia să spună că își doresc să participe. Ar fi foarte de bun augur să se întâmple asta și după aceea am vedea cum anume putem să facem în așa fel încât lucrurile să funcționeze. Deci ar fi foarte bine ca din cei 10 ne-euro să spună cât mai mulți că vor să participe și dacă vrem să consolidăm Europa, mai ales că avem nevoie de creștere economică durabilă într-o lume competitivă, trebuie ca integrarea politică și economică să devină realitate. Și tocmai de aceea Uniunea Monetară, care este parte a tratatelor, este foarte importantă să nu pierdem din vedere însemnătatea apartenenței la Uniunea Monetară. Uniunea Monetară este o decizie corectă și dacă nu am fi luat decizia pentru Uniunea Monetară în urmă cu 10 ani, ar fi trebuit să o luăm acum, pentru că nu am fi avut nicio șansă în această economie globalizată, nu am fi avut nicio șansă fără integrare europeană. Tocmai de aceea nu ne dorim o fragmentare în Uniunea Europeană și nu avem în vedere acum neapărat zona euro cu cei 17, ci zona ne-euro cu cei 10 membri. De aceea aș vrea uh, să fim uh, niște militanți pentru integrare. Mulțumesc! Thank you very much. I'd like to... Mulțumesc! Mulțumesc ambilor miniștri pentru timpul pe care ni l-au uh, dedicat. Am fi dorit să petrecem mai mult timp împreună, dar știm că trebuie să plecați, că nu putem să amânăm începerea grupului Eurogrup. Peste câteva minute continuăm, mai avem încă anunțuri și, și vom, nu vă, vreau să discut despre dialogul trilateral în fața unei săli uh, goale, dar bineînțeles că trebuie să urăm uh, la revedere așa cum trebuie oaspeților noștri. Mulțumesc! Mulțumesc. Dragi colegi, dacă puteți să mențineți liniștea, aș face Aș profita de această ocazie pentru a face niște anunțuri, pentru a vă aduce informații proaspete privitoare la dialogurile trilaterale. Vă rog să nu discutați între dumneavoastră. Please, I know it's all very exciting, but, uh... Știu că sunteți extrem de Uh, interesați de tot ce se întâmplă, dar uh, discuțiile nu trebuie să aibă loc aici. Ceea ce privește directiva de capital, am avut uh, o discuție trilaterală săptămâna trecută, am discutat despre lichidități, capital, remunerații, efectul de pârghie și alte lucruri. Această săptămână negocieri tehnice și săptămâna viitoare continuăm la Strasburg același tip de, discu- de discuții joi și vineri. Ceea ce privește ultimul pachet, am discutat în continuare raportul Gozes și elementele care au rămas în discuție și preliminarul, uh, raportul preliminar al uh, pachetului Ferrara, dialog economic, acte delegate, investițiile publice, în obiectivele pe termen lung bugetare declarația Comisiei în ce privește acel, așa zis, capitol 3, mai ales acele măsuri pentru fondul de salvgardare. Textele legislative se află în discuție, ele sunt pe masă și ați uh, primit și uh, textul comisiei. Le vom discuta pe toate. Sperăm că vom avea rezultate bune și optime în curând, fără microfon. ce privește agențiile de rating. S-a ajuns la un uh, acord pe 27 noiembrie în ceea ce privește uh, legătura între calendare, uh, notarea datoriei suverane și așa mai departe. Vom discuta și vota la plenara din februarie. Iată, ultimătoarea ședință pe 6 decembrie de la 9 la 12.30. Vă mulțumesc foarte mult tuturora!